E vorba de o întrebare orală adresată Comisiei, raport privind aplicarea regulamentului 2157 per 2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene. Are cuvântul autorul uh, întrebării domnul Lene. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor. Despre ce este vorba cu această întrebare? În anul 2001, Consiliul a luat o decizie în legătură cu statutul societății europene. Decizie care, din diferite motive, a intrat în vigoare pe 1 mai 2005. Și la 5 ani se cere Comisiei să facă un raport în legătură cu punerea în aplicare a acestei decizii și să prezinte eventuale amendamente. Pe 8 octombrie 2004, deci iată termenul de 5 ani aproape că a expirat și până acum n-am primit niciun raport din partea Comisiei. Bineînțeles că știm cu toții că trebuie să respectăm legea, Comisia este gardianul tratatelor și va trebui să reacționeze. Pentru că la Comisia de Afaceri Juridice ne-am pus această întrebare. De ce nu s-a prezentat încă acest raport din partea Comisiei? Ne întrebăm dacă măcar este în curs de pregătire sau nu. Punem deci această întrebare Comisiei pentru a afla motivele pentru care raportul nu a apărut încă și pentru ca Comisia uh, să răspundă cerințelor parlamentelor care are funcția de control. Nu vreau să consum acum cele 5 minute pe care le am la dispoziție, dar sper că în urma acestei întrebări orale pe care am prezentat-o foarte succint să am un răspuns din partea Comisiei. Mulțumesc, dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc. Doamna președinte, domnilor și domnilor parlamentari, vă mulțumesc în numele comisarului McCreevy pe care îl locuiesc în această seară. Mulțumesc Comisiei Juridice și uh, domnului Lene pentru că au ridicat uh, această problemă. Am fost uh, timp de 15 ani membru al acestei adunări și sunt convins de faptul că trebuie să exercite un rol de control și să îndemne Comisia să lucreze mai bine. Se pregătește la ora actuală un document, am solicitat un studiu extern și acest studiu ar trebui să fie gata la sfârșitul acestui an. Va reprezenta o bază solidă pe, pe baza căreia vom uh, putea să continuăm uh, demersurile. Vom asculta de asemenea opinia tuturor uh, factorilor interesați și vom uh, veni cu un raport în a doua jumătate a anului viitor. Conținutul și termenele vor fi decise, bineînțeles, de viitoarea comisie. În acest raport vom analiza cele patru posibilități de modificare prevăzute de articolul 69 al regulamentului. Deocamdată, Comisia nu are o poziție asupra acestui aspect, nici uh, în privința modificării statutului. Trebuie să așteptăm rezultatele acestui studiu extern. De asemenea, trebuie să avem în vedere toți factorii și să vedem care este stat, statutul, stadiul negocierilor asupra societății uh, europene. În ceea ce privește termenele pentru uh, măsurile uh, de luat, viitoarea comisie este cea care va lua deciziile, însă sunt sigur că viitoarea comisie va fi foarte atentă și va dori de asemenea să asculte punctul de vedere al Parlamentului înainte de a lua noi dispoziții. Mulțumesc foarte mult. Oratoarea următoarea nu este prezentă și trec la oratorul următor, domnul Cutaș, două minute. Președinte, domnule comisar, ideea unei societăți europene datează încă din anii cincizeci și a fost reluată după intrarea în vigoare a tratatului de la roma în cadrul obiectivului de piață comună

Trecem la procedura Catch the Eye. Nimeni nu dorește să ia cuvântul, așa că dau cuvântul domnului comisar Tajani. Mulțumesc încă o dată, doamna președintă. Am ascultat cu foarte mare atenție intervențiile din cadrul acestei dezbateri. Și e nevoie de o completare cu o directivă în ceea ce privește lucrătorii. Pe 8 octombrie 2004, deci data intrării în vigoare a regulamentului asupra societății europene, statele membre au putut adopta între timp toate prevederile necesare în termenele prevăzute și directiva a fost prevăzută pentru începutul anului 2007. Așa că a trebuit să amânăm acest raport pentru mai târziu, pentru a ne asigura că intrarea în vigoare va fi fost făcută în toate statele membre și pentru a avea într-adevăr idee despre cum se aplică aceasta. Iată deci motivul pentru care întârziem cu acest raport, nu pot să dau alt motiv domnului Lene și sper să recuperăm timpul pierdut și să aducem răspunsuri concrete în ceea ce privește chestiunea societății europene. Începând cu anul 2010, sperăm să vă putem da informații mai concrete care să reprezinte soluții concrete pentru Parlament și atât uh, pentru Parlament cât și pentru companii în general în Europa. Mulțumesc! Se încheie dezbaterea pe această temă și se suspendă ședința. Vom reîncepe lucrările mâine dimineața la ora 9.